întâmplă, voi informa vicepreședinții Comisiei cu ce a spus dumneavoastră și cred că vom reveni, sunt convinsă că vom reveni la această